So, wir kommen zu den mündlichen Erklärungen. Zunächst äh, zum Bericht von Frau Teresa Riera Madurell. Explic explicațiile în ce privește votul uh, raportului doamnei domnul Daniel Hannon, vă rog. Colegul Hannon here. Colegul Hannon este aici în sală? Yes, please, you have the floor. Vă rog, aveți cuvântul. Sir. Mulțumesc. Uh, problema uh, egalității între sexe și plata egală e, o, e un exemplu de activism uh, juridic, pentru că um, Curtea Europeană a interpretat um, într-un mod foarte creativ. Tratatul din Roma are o frază bărbații și femei vor primi uh, același salariu pentru aceeași muncă. S-ar părea că este o frază foarte simplă. Dar uh, iată că nu este așa. Definiția a fost extinsă treptat, <clears throat> până la urmă, ca să se includă și pensiile și concedii plătite și apoi uh, munca cu valoare echivalentă. Nu e clar cum angajatorul evaluează acest lucru, dacă trebuie să uh, vadă lucrurile în practică. Și nu e vorba, eu nu vreau să vorbesc de egalitatea între sexe, ci uh, despre situația că se crede că s-a semnat un lucru și apoi în practică se vede că uh, se fac niște interpretări uh, absolut uh, străine literei legii. Mulțumesc. Domnul Clas, pe acela subiect, un minut voorzitter ik kan mij niet terugvinden in het verslag. domnule președinte nu eh, pot să mă identific cu raportul riera madurel nu pentru că aș fi împotriva egalității între bărbați și femei în câmpul muncii ci pur și simplu pentru că eh, este o exagerare a noțiunii de corectitudine politică. Uh, cum se poate inversa sarcina probei? Cred că uh, trăim uh, cu toții în state de drept și nu avem inversarea sarcinei probei pentru că există deja garanții. Iar în fiecare an există o obligație de uh, a avea un plan de egalitate între sexe din partea companiilor nu facem decât să sporim birocrația companiilor prin acest raport în numele unor principii pe care toată lumea le îmbrățișează și le acceptă, dar care nu sunt foarte lesne de pus în practică. Cum se poate impune o obligație unei companii să recrute un număr regal de bărbați și femei anual? Nu e posibil, pur și simplu. Trecem uh, acum uh, la raportul privind Orientul Mijlociu și anume Fâșia Gaza. Domnul Heger dorește să ia cuvânt. Monsieur Heger. Je ne le vois pas à sa place, donc nous passons Madame André Andrikini, vous avez une minute. Nu este în sală, doamna Andrikini are acum cuvântul un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am votat în favoarea acestei rezoluții în legătură cu situația din fâșia Gaza, pentru că multe lucruri sunt importante pentru cetățenii lituanieni care mi-au scris și m-au ales în acest Parlament. Și este foarte important să se ajungă la un armistițiu. Statisticile difuzate ieri de mass media sunt uh, îngrozitoare. O mie de morți și mii de răniți. Și mulți dintre acest, aceștia copii. Ca membră a Subcomisiei pentru Drepturile Omului, Mă preocupă foarte mult situația umanitară și încălcarea drepturilor omului. Nu trebuie să există obstacole în calea ajutoarelor umanitare care să, să ajungă la cei care sunt destinatari acestor ajutoare. Această rezoluție a Parlamentului este necesară. Parlamentul nu trebuie să tacă atunci când uh, oamenii mor. Vă mulțumesc, doamna McGuinness. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Este futil să ne felicităm uh, pentru reușita acestei rezoluții. Bine, uh, e adevărat că salut această rezoluție, dar nu s-a auzit nimic despre uh, glanțe, din cauza glanțelor și plânsetelor, strigătelor femeilor și copilor care au fost răniți sau au murit în regiune. Dar poate că asta se vor face progrese pentru o încetare a focului în regiune. Asta ar fi foarte bine. Și în acest sens sprijinim eforturile Egiptului pentru a intermedia o încetare a focului. Și s-ar putea ca egiptenii să aibă influența asupra Hamas, dar în privința Israelului cred că SUA are cea mai mare influență, dar totuși sper că această rezoluție care a fost susținută în, pe larg astăzi în Parlament, va pune mai multă presiune pentru ca populația din Gaza să aibă acces la ajutoare umanitare și pentru încetarea focului și pentru pacea în regiune. Mulțumesc, domnul Hannon, un minut. Uh, Domnule președinte, în primul rând uh, mă bucur că nu s-a luat, nu s-a luat măsuri împotriva uh, membrilor care mm, au făcut o mică demonstrație cu bancarde, cu steaguri palestiniene și Uh, sper că uh, să acceptăm, permite membrilor să uh, își manifeste părerea în mod democratic, nu așa cum s-a întâmplat în cazul referendumului în Irlanda. Și eu sunt zguduit de ce se întâmplă în, în Gaza, în fâșia Gaza. Iar învin și sunt, sunt învinsă este populația din acea zonă. Familiile sunt distruse și copiii sunt înspăimântați. Uh, Is Israelienii înțeleg că mm, într-o zi uh, va exista un stat palestinian independent uh, pe care îl vor avea ca vecin și că uh, acesta nu este modalitatea de a avea un vecin bun. Dar nimeni nu ascultă aceste vorbe înțelepte. În ceea ce privește proporționalitatea, nu, această noțiune, nu înțeleg ce înseamnă această propor proporționalitate. Criticii, cei care critică uh, guvernul israelian și acțiunile sale ca fiind disproporționate ar fi dorit ca uh, să, să existe și în Israel același număr de victime ca în să Sper că până la urmă să se găsească o soluție pașnică la acest conflict. Mulțumesc, domnul Posselt. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc ministrului de externe ceh, domnul Schwarzenberg, și domnule comisar Waldner pentru că au participat la dezbaterea noastră, la dezbaterea noastră de ieri și aș dori să mulțumesc și colegilor pentru votul aproape unanim din această dimineață. Uniunea trebuie să fie foarte hotărâtă și dacă înaintăm așa, putem să ajungem la un rezultat în Orientul Mijlociu. Elementele de bază sunt clare. Da, dreptului Israelului să existe și nu războiului și vărsării de sânge. Nu pentru rachetele Hamas și terorii Hamas. Un alt punct central este că avem nevoie de negocieri în legătură cu punctele de dispută, cum ar fi problema uh, problema persoanelor transmutate, care este o problemă uh, foarte spinoasă în zonă. Trebuie să susținem înaintarea negocierilor și să nu dezbatem uh, doar această problemă. Vă mulțumesc. Urmează domnul Tacula arvoisa puhemies uskon niin että kaikki. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că fie toți oamenii din Uniunea Europeană și din Parlamentul European uh, doresc pace în regiunea la care ne referim și doresc încetarea focului, dar pentru acest lucru trebuie să facem eforturi uh, să avem o situație în care Hamas să fie dezarmat și cred că s-ar fi putut uh, pune mai mare accentul pe acest lucru în rezoluție, dar știu că atunci când se ajunge la compromisuri între diverse grupuri politice este foarte uh, dificil să avem o formulare mai radicală. Trebuie să fim obiectivi în calitate de europeni și mai ales în toate împrejurările, în orice împrejurare trebuie să apărăm drepturile omului și democrația și trebuie să ne împotrivim terorismului. Acesta e cel mai important lucru și de asemenea trebuie să ne reamintim că toate acestea au început din cauza împotriva unor atacuri teroriste. Deci trebuie să scăpăm de teroriști. Domnule Vigănin, dacă aveți ceva de adăugat, dragă, domnule președinte, dragi colegi, uh, mă bucur că Parlamentul a reușit să adopte rezoluția cu o, o atât de largă majoritate. Deci, practic nu a fost niciun vot împotrivă. Uh, personal am, am sprijinit rezoluția pentru că consider că Parlamentul European trebuie să aibă o poziție clară pentru a găsi o poziție comună, chiar Uh, cu această, chiar dacă rezoluția adoptată astăzi nu corespunde cu totul poziției grupului socialist. De aceea doresc să repet că grupul socialist își exprimă Uh, indignarea față de violențele din fâșia Gaza, consecințele unei folosiri uh, disproporționate a forței de armata israeliană și o intervenție militară care cauzează sute de victime, mai ales civili și copii și regretăm faptul că uh, s-au atins ținte civile. Subliniem că orice um, menținerea relațiilor dintre Uniunea Europeană și uh, Israelul trebuie să fie condiționată de respectarea drepturilor omului, de efortul de a se ajunge la un acord, la sfârșit, de sfârșitul crizei umanitare din Gaza și din teritoriile palestiniene ocupate și pe, de respectarea implementării acordului interimar de asociere. Uh, mulțumesc! Mulțumesc, doamna Luling, a, dori, a cerut cuvântul, vă rog. Madame Luling, Madame Luling, écoutez-moi. Écoutez vă rog, ascultați-mă, doamna Luling, ați solicitat cuvântul uh, punct de ordine la raportul Madurel, dar punctul de ordine nu poate fi decât din motive personale. V-aș sugera să spuneți că veți face o explicație a votului și în acest caz puteți spune ce vreți și atunci vă dau cuvântul. Vă rog, explicația votului, deci. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vroiam să fac o lămurire pentru că într-o explicație de vota unei din colegii noștri s-au spus, s-au pretins diverse lucruri și anume că în raport se face referire la niște lucruri uh, care nu stau tocmai așa, nu există o obligație a, a angajatorilor să stabilească, să elaboreze planuri uh, de recrutare. Am uh, stabilit toate detaliile raportului, așa cum a fost adoptat de Comisia pentru Drepturile Femeilor. Am înaintat o rezoluție comună și sper că uh, colegul nostru, ca, colegii noștri nu sunt împotriva faptului că că se accentuează nevoia de a încuraja dialogul social între partenerii sociali pentru a se aplica uh, Uh, principiul acesta și că nu se opune dorinței de a, de a încuraja angajatorii de către statele membre de uh, a prezenta informații angajaților privind principiul egalității și că nu se opune faptului că cerem statelor membre să uh, ceară angajatorilor să ofere informații în mod regulat astfel încât toate criticile făcute nu se găsesc deloc în rezoluția care a fost adoptată și voiam să ofer această lămurire. Mulțumesc foarte mult, doamnă Luling, pentru această explicație de vot foarte limpede. Ajungem acum la declarațiile Comisiei și Consiliului privind strategiile Uniunii Europene, privind și, um, um Comisiei Europene privind Belarus. Doamna Endrichini are cuvântul. Mulțumesc vorbesc în legătură cu strategia comunitară în legătură cu Belarus, pentru că aceasta reflectă foarte bine schimbările care au avut loc în ultimele șase luni în această țară și pe care trebuie să le recunoaștem. Bineînțeles, aceste semne nu înseamnă că uh, există o înaintare pozitivă clare în această țară, însă orice schimbare în bine ne bucură, ridicarea restricțiilor pentru mass media, protecția de mediu și așa mai departe. Acestea sunt semne pozitive și azi vreau să îmi uh, exprim convingerea că este, a venit timpul să trimitem o delegație a Parlamentului European în Belarus. Se apropie vremea când Belarusul va putea să beneficieze pe deplin de politica de vecinătate a Uniunii Europene, însă nu trebuie să ne oprim la jumătate. Vă mulțumesc. O cont... Mulțumesc. Am votat împotriva rezoluției, domnule președinte, cu toate că au existat în ea elemente de apreciat și uh, a fost o rezoluție echilibrată. Eu cred că nu mai există niciun motiv pentru a menține un regim de sancțiuni față de Belarus, Belarus. Din punct de vedere al libertății economice și politice și religioase, avem de-a face cu o țară care a respectat aproape totalitate criteriile de libertate în care credem noi. Consider că e necesar să începem să avem relații, în adevăratul sens al cuvântului cu Belorusia, pentru a integra această țară, țară pe deplin în Europa, și, în Europa și mai ales într-o fază în care, iată că suntem nevoiți să avem uh, legături serioase și cu Rusia. Belarusul poate fi un bun cap de pod sau un bun pod între Europa și Rusia și eu cred că decât să amenințăm cu sancțiuni, ar trebui să începem un, o legătură, în adevăratul sens al cuvântului, cu această țară. Mulțumesc! Mulțumesc, dacă nu mă înșel, nu am mai solicitat nimeni cuvântul. Deci vom suspenda reuniunea și ne revedem la 5, ora 15 cu dezbaterile privind uh, încălcările drepturilor omului, democrației și statul de drept. Vă urez poftă bună tuturor!